So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen Sie bitte Platz. Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc și să haideți să începem reuniunea noastră de astăzi a Comisiei pentru Comerț Internațional. Und der erste Punkt ist die An Avem primul punct de pe ordinea de zi și anume adoptarea ordinii de zi. Avem o ordine de zi foarte încărcată și sunt câteva puncte importante de discutat la reuniunea coordonatorilor. Propun așadar ca punctul 5 de astăzi să fie amânat pentru o dată ulterioară. O să îl recuperăm la un moment dat. Da, Haideți însă să votăm cine este pentru această amânare. Vă mulțumesc. E clar, o majoritate. Prin urmare, punctul respectiv este amânat. Aș vrea să vă întreb dacă mai sunt observații pe marginea ordinii de zi. Nu. Atunci aceasta se consideră adoptată și trecem la punctul numărul 2, ca de obicei. Avem uh, aprobarea procesului verbal care se consideră efectuată dacă până la finalul reuniunii de astăzi nu există niciun fel de obiecție. Trecem la punctul 3. Ca de obicei, vă transmit că reuniunea noastră e transmisă live pe internet. Deci, puteți conta pe spectatorii care vă urmăresc activitatea de astăzi pe internet. Câteva scurte comunicări din partea mea. E vorba aici de negocierile și relația cu India. Lucrurile se mișcă puțin. Negociatorii s-au reîntâlnit pe 18 ianuarie au convenit asupra altor date de reuniune. TTIP e de multă vreme un subiect important în uh, percepția publică. Am uh, făcut progres uh, relativ puțin. Următoarea rundă începe pe 22 aici la Bruxelles. Iar eu sper să fie abordate și subiectele sensibile. Tot în legătură cu TTIP, e important fluxul de date dintre Europa și SUA. Acesta trebuie să fie reglementat. Știți prea bine că CEJ a analizat acordul Safe Harbor și a considerat că nu este corect din punct de vedere juridic, prin urmare au fost, nego- au fost necesare noi negocieri o să purtăm o dezbatere intensă pe măsură ce apare textul. În ceea ce privește următoarea rundă, am tematizat și problematica bunurilor de mediu, avem subiectul de discutat pe 2-4 martie, în speranța să se obțină progrese, ne așteptăm să se obțină progrese și acum a fost făcut public acordul UE-Vietnam și sunt uh, elemente precum uh, capitolul pentru durabilitate, care ne sunt accesibile tuturor. Acestea fiind spuse, trecem acum la punctul 4. Mă bucur că o avem astăzi alături de noi pe Sandra Polaschi, director general adjunct al Organizației Internaționale a Muncii, Bun venit! Dragi colegi, noi aici avem, am purtat câteva discuții strategice în așa fel încât politica comercială să fie plasată în discuțiile din secolul 21. L-am avut aici pe Pascal Lamy, pe Marie Ghinimi de la OMC, uh, de la OCD a fost domnul Hoyer. Un element important al politicii comerciale în secolul 21 este dreptul lucrătorilor, respectarea și implementarea convențiilor fundamentale OIM. Mă bucură faptul că sunteți astăzi aici. Discutăm despre preferințele comerciale în ceea ce privește mecanismul GSP. Vom avea și o audiere comună E vorba de implementarea și respectarea unor standarde OEM. Avem acum un moment foarte important în uh, definirea politicii noastre comerciale. Foar mă bucură foarte tare că sunteți astăzi aici. Vă dau direct cuvântul. Uh, good afternoon. Uh... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Încep uh, prin a mulțumi Comisiei INTA, președintelui Lange, pentru oportunitatea de a vă vorbi astăzi aici. Am considerat că este cel mai util să vă ofer o vedere de ansamblu a ce face OEM în contextul comerțului internațional, de unde vine mandatul nostru și să plasez, bineînțeles, totul în contextul muncii acestei comisii și altor organisme care încearcă să încorporeze chestiunile de muncă și sociale în acordurile internaționale. Vă voi oferi această vedere de ansamblu și mi-ar plăcea să avem timp și pentru întrebări și răspunsuri după aceea, pentru a intra în mai multe detalii. OIM oferă o importanță deosebită Comisiei dumneavoastră. Considerăm că această cooperare uh, cu Parlamentul în general și cu Comisia noastră în particular uh, merge în direcția cea bună. Mai mulți colegi de la OIM deja au fost alături de dumneavoastră pentru un schimb de opinii. Mâine vom uh, veni pentru a discuta și despre mecanismul GSP+ și sperăm că intervențiile noastre vă sunt de folos. Noi vă vom sprijini în continuare pe toate subiectele care țin de mandatul nostru. După cum bine știți, OIM va împlini în curând 100 de ani. Am fost creați ca parte a tratatului de la Versailles la uh, sfârșitul uh, primului război mondial și totul se bazează pe uh, preambulul din Constituția în 1919. Orice națiune care nu adoptă condiții umane de lucru, practic prezintă un obstacol în calea altor națiuni care încearcă să îmbunătățească situația din propriile țări. Și cred că sunteți de acord cu mine că această regulă rămâne la fel de relevantă și în secolul 21, în era globalizării. Trecând la anul 1998, în era mai modernă, OEM avea 885 de state membre și uh, asociații ale lucrătorilor, deci noi uh, avem uh, incorporate și opinii publice și private și am adoptat atunci o declarație cu privire la principiile, principiile fundamentale de la locul de muncă, stabilind patru drepturi fundamentale ale muncii care trebuie respectate de toate statele membre, indiferent de nivelul de dezvoltare economică și indiferent dacă a fost, au fost ratificate convențiile nucleu sau nu. Am considerat că aceasta este o componentă necesară pentru a menține legătura între progresul social și creșterea economică, precum și globalizarea sporită. Drepturile fundamentale, după cum bine știți, sunt dreptul la liberă asociere și recunoașterea dreptului la negociere colectivă, eliminarea muncii forțate sau obligatorii, abolirea muncii în rândul copiilor, și eliminarea discriminării la locul de muncă. Aceste patru drepturi fundamentale sunt definite în opt standarde internaționale pe care noi le numim convențiile nucleu. Zece ani mai târziu, în anul 2008, s-a făcut un pas în plus pentru a adopta declarația cu privire la justiția socială într-o era globalizării cu conceptul muncii decente. Muncă decentă care include respectul față de aceste drepturi fundamentale, dar avem și promovarea oportunităților de angajare, protecția socială pentru toate persoanele, dialogul social și uh, o voce la uh, locul de muncă. Statele OIM trebuie să țină cont de politicile financiare și sociale, inclusiv politicile comerciale, cu impactul pe care acestea îl au asupra justiției sociale și asupra condițiilor de la locul de muncă. Declarația acesta spune că uh, dacă OEM poate să ofere asistență statelor membre care vor să promoveze munca decentă la nivel bilateral sau la nivel multilateral, cu tratate comerciale de investiție sau cu alte instrumente, atunci pot să o facă. Și în acest mandat OEM a făcut uh, multă cercetare în ceea ce privește situația de la locul de muncă, adesea în cooperare cu OMC, cu Comisia Europeană și alte organizații internaționale. Cercetarea aceasta adesea arată cât de important este să avem uh, dezvoltarea, comerțul, relațiile economice abordate într-o manieră integrată. O um, uh, coordonare la acest nivel va face uh, posibilă îmbunătățirea unor standarde de viață, respectul pentru drepturile de la locul de muncă și deschizând oportunități economice pentru statele membre și pentru companii. Pentru a atinge aceste obiective, avem uh, câteva norme de respectat uh, la locuri de muncă stipulate în ultimele decenii în tratatele comerciale internaționale. Din uh, um, în anul 2013 sunt incluse aceste precondiții și să nu uităm că multe acorduri au fost uh, semnate uh, cu state care apără drepturile sociale, SUA, UE, Canada, dar uh, sunt și state precum Chile care aleg acum să includă aceste clauze sociale în acordurile pe care le semnează, de exemplu, cu parteneri din Sud. Aceste clauze se referă la instrumente OIM mai ales în ceea ce privește declarația din 1998, care a stabilit uh, acele patru standarde fundamentale ale muncii. Din ce în ce mai mult însă să ține cont și de, de declarația din anul 2008 cu privire la munca decentă. Sunt multe acorduri comerciale care se referă la aceste standarde, convenții și instrumente. Prin urmare, se creează oportunitatea de coerență și uh, totodată apar și provocări la nivelul aplicării cu consistență a acestor standarde la nivel uh, global, respectând totodată toate convențiile OEM. Este important de menționat că OEM la nivelul funcționării sale, are o comisie de supraveghere care tratează plângerile depuse față de anumite state membre care au eșuat în a-și respecta obligațiile. Este un sistem format din experți internaționali de pe toate continentele, venind din diferite sisteme juridice, cu abordări diferite față de drepturile la locul de muncă. Deci expertiza este una amplă și profundă, oferind uh, toate informațiile necesare față de ce înseamnă respectarea sau nerespectarea standardelor și cum arată aceasta la fața locului, în termeni reali. Dincolo de aceste referințe la standardele fundamentale și la munca decentă, mai multe acorduri internaționale au prevederi care uh, au în vedere dialogul și asistența tehnică pentru a consolida dreptul muncii, mai ales în țările partenere. Aceste norme adesea implică direct OIM și menționează OEM. Sunt uh, acorduri unde este menționat OEM, altele în care nu, dar nu contează, pentru că OEM oricum este foarte prezent în cele 185 de state membre, mai ales în țările în curs de dezvoltare, care în continuare trebuie să-și consolideze sistemul de protecție juridică, uh, implementarea normelor în vigoare. Deci când vin partenerii noștri comerciali și ne cer ajutorul, practic nu trebuie să meargă foarte departe. Vor găsi aproape un birou OEM, cu uh, persoane extrem uh, de familiarizate cu provocările de la fața locului și cu soluții. În ceea ce privește cooperarea dintre OEM și UE, până acum am făcut uh, declarații generale pentru că foarte multe țări implementează aceste clauze și cer ele însele cooperarea OEM. Noi salutăm includerea în mai multe ALS europene a unor referințe la drepturile fundamentale ale muncii, cu încercarea de a implementa niște uh, legi care să dea dovadă de consecvență la acest capitol. Un bun exemplu de cooperare pe politica muncii este acordul de liber schimb cu Corea și abordarea comună față de informațiile și sprijinul oferit uh, uh, părților interesate în momentul în care apar discriminări Aici e vorba de Convenția 1.11 um, a OIM ca punct de plecare. Un alt exemplu reprezintă cooperarea între OIM și DG Trade în mai multe uh, țări care fac parte din sistemul de preferințe generalizate de GSP+. După cum știți, e nevoie ca aceste țări să ratifice convenții internaționale, inclusiv cele opt convenții uh, de bază ale OIM și uh, în scopul cooperării noastre cu DG Trade este să ajutăm aceste țări, printre care Salvadorul, Guatemala, Pakistanul și Mongolia, să respecte, să-și respecte uh, obligațiile în conformitate cu aceste convenții. Negociem cu DG Trade o extindere a acestor programe de cooperare care vor acoperi și Armenia, Filipine, Cap uh, Verde și Paraguay. Organizația Internațională a Muncii ia notă de uh, ultima strategie publicată de trec o comisie în 1 octombrie, care uh, uh, urmărește să facă o legătură mai bună între muncă și comerț, punând accesul pe, accentul pe respectarea normelor de muncă la nivel internațional și cu țările partenere, incluzând conceptul de muncă decente, care, așa cum am spus, include cele patru drepturi de bază, dar și protecție universală, socială și norme de ocupare. Noi uh, sperăm să cooperăm uh, cât mai strâns în acest uh, domeniu. Dar acum aș dori să mă refer la aceste lanțuri de cooperare. De ani de zile am cooperat, dar bineînțeles că comerț se face de foarte mult timp, de trei milenii între țări și între continente dar uh, noile uh, relații comerciale au uh, specificități care trebuie să, de care trebuie să ținem cont atunci când ne definim clasele de țări. În primul rând, sfârșitul războiului rece și din evoluțiile din China a pus la mâna, uh, la, la dispoziția um, firmelor care fac uh, comerț la nivel mondial, uh, o mână de lucru. Se pare că această mână de lucru s-a dublat, s-a triplat, unii spun că chiar s-a quadruplat. Deci în sistem a apărut această ofertă foarte mare față de ce exista în secolul 20 o creștere foarte mare pe partea de ofertă Uh, fără ca cererea să urmeze, duce la o presiune foarte mare asupra um, condițiilor de lucru și asupra salariilor, mai ales când apar șocuri, inclusiv uh, țări care vin din țări în care nivelul de trai sau nivelul de salarii sau uh, condițiile de lucru sunt mult mai scăzute față de țările cu nivel ridicat. În același timp, după cum știți, probabil că noile informații ale tehnologiei și progresele în domeniul transportului au făcut posibil ca firmele să aibă acorduri de distribuire mult mai complexe și care pot uh, să includă uh, o să includă un lanț de uh, distribuire imens peste tot în lume. Deci nu, nu știu să știe foarte clar câte persoane sunt active în acest lanț, dar conform uh, studiilor noastre există țări care să permită uh, să facem o evaluare uh, și să facem o comparație, că uh, am ajuns la concluzia că în aceste 40 de țări, 140 de milioane de persoane au fost uh, incluse în lanțurile de aprovizionare în 2013 uh, față de 300 de milioane. Deci uh, mar, marea parte a acestei uh, oferte foarte mari apare în țările emergente. Foarte multe uh, persoane sunt femei, uh, cam 40% din um, persoanele care lucrează în, în lanțul de furnizare sunt femei. Această internaționalizare a sistemelor de producție mondială a dus la noi posibilități de dezvoltare economică și pentru o uh, ieșire din, deci o cale de ieșire din sărăcie pentru uh, milioane de persoane. OIM consideră că 780 de milioane de femei și de bărbați care lucrează cu normă întreagă nu uh, câștigă suficient pentru a ieși din sărăcie. Deci, iată, pe de o parte avem oportunități uh, imense și pe de altă parte persistă probleme care trebuie să fie abordate, Ehm, deci persoanele care încă lucrează, care lucrează și încă sunt în sărăcie, lucrează în aceste lanțuri de aprovizionare. Am vorbit că, a spus de faptul că s-au creat locuri de muncă, dar pe de altă parte s-a creat și presiune care a dus uh, și la o scădere a prețurilor la producător uh, și astfel au scăzut și uh, prețurile plătite lucrătorilor Um, firmele au uh, avut uh, deci tendința să angajeze persoane care să lucreze în condiții neacceptabile, deci să lucreze uh, ore suplimentare neplătite și apoi să se încalce drepturi fundamentale precum munca copiilor, libertatea de asociere și așa mai departe. Deci um, drepturile acestor persoane au fost călcate în picioare și pe de altă parte s-a, um, um, s-a exercitat și o altă presiune asupra, țări, asupra firmelor care încearcă să respecte aceste uh, norme de muncă și de asemenea asupra țărilor care încearcă să îmbunătățească condițiile de muncă. Um, țările care dictează regulile în aceste uh, țări care se află uh, în țări cu venituri mari, inclusiv în țări europeni, iau uh, decizii în legătură cu cine vor, pe cine vor să plătească cu timpii de livrare, care pot, au ajuns la condiții negative pentru cei care lucrează în lanțul de furnizare și care nu sunt Uh, responsabili din punct de vedere uh, juridic pentru condițiile proaste. Cu toții am văzut fotografii uh, cu angajați care lucrează chiar și în Europeană și în SUA, în hale, în condiții deplorabile și așa mai departe. Industrializarea în țările uh, emergente a dus la o creștere a numărului de locuri de muncă disponibile, dar pe de altă parte uh, normele privind uh, deci drepturile de muncă nu au urmat această expansiune. Globalizarea producției a afectat negativ și capacitatea țărilor de a reglementa um, um, lanțuri de aprovizionare tot mai complexe eforturile transfrontaliere între uh, guverne care, uh, din țările care fac parte la, uh, din convențiile internaționale au un rol important de lucrat. OIM are o experiență foarte importantă în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de muncă la nivelul lanțurilor de aprovizionare. În ultimile două decenii în care am depus eforturi susținute, am ajuns la concluzia că se poate, dar nu e ușor să îmbunătățim situația. Uh, Există in țări uh, care și-au uh, declarat intenția de a îmbunătăți situația, dar care nu au uh, dat rezultatele scontate. Dar aș dori să vă dau două exemple de succes care arată că se pot, prin intermediul acordurilor comerciale, îmbunătăți situația lucrătorilor din lanțul de furnizare. Acordul între OIM și Corporația Internațională, după cum știți, este Uh, ramura care acordă credite de la Banca Mondială. Uh, um, se evaluează respectarea normelor de muncă, um, mai ales la nivel internațional, în 8 țări, în 200 de țări, 1,5 milioane de lucrători sunt afectați. Aceste rapoarte monitorizează respectarea sau nerespectarea normelor de lucru uh, în uh, fabrica respectivă. Uh, se transmite raportul conducerii fabricii, dar și celor care achiziționează produsele acestei uzine și apoi se fac grafice pe fabrică în legătură cu încălcarea Uh, drepturilor uh, de muncă și aceste rapoarte sunt toate publicate pe internet. Bineînțeles că toți cei care intervin în lanțul de aprovizionare, uh, producătorii, lucrătorii, guvernul, cei care achiziționează, toată lumea e încurajată prin acest proces de transparență să facă îmbunătățiri și programul acordă și sprijin pentru formarea um, patronilor și a lucrătorilor pentru a ajunge, pentru a obține rezultate mai pozitive. De asemenea, există și un uh, comitet între, uh, deci în care fac parte uh, conducerea fabricii respective, dar și lucrătorii, dar la care sunt asociați și reprezentanții ai guvernelor și ai societății civile. E un fel de cadru pentru organizațiile deci sindicale în țări în care nu există un peisaj sindical. Vă pot da exemple foarte pozitive, de exemplu în Cambodgia, în urma acordului de uh, comerț din 2011. Un al doilea exemplu pe care aș dori să-l uh, citesc pe scurt. Uh, știți că nu, în urmă cu trei ani a avut loc uh, un accident în Bangladesh, în urma căruia au murit 1300 de lucrători. E o ilustrare foarte elocventă a riscurilor care există în aceste uh, lanțuri de aprovizionare. OIM a, uh, imediat a dat contact uh, cu guvernul, dar și cu uh, organizațiile lucrătorilor, cu organizațiile sindicale din Bangladesh și apoi s-a adresat uh, și uh, Uniunii Europene uh, acest uh, for uh, internațional cu privire la durabilitatea, din care fac parte organizații din uh, Uniunea Europeană Ucraina din SUA și așa mai departe, uh, și care verifică respectarea drepturilor lucrătorilor, libertății de asociere, asiguranței uh, la locului de muncă pentru a lua măsuri corective și așa mai departe. Ce vă pot spune este că recent a fost făcută o evaluare la 2 ani după crearea acestui, uh, acestui acord și în urma evaluării vă pot spune că rezultatul este parțial satisfăcător Uh, există câteva uh, măsuri concrete care încă trebuie adoptate. Dacă aveți întrebări, uh, sunt gata să intrăm în detalii, dar în orice caz OIM a, a lansat The Better Work Program în Bangladesh, un program pe care l-am descris și în orice caz ideea este ca rezultatele să nu fie parțial satisfăcătoare. În iunie anul curent, la conferința internațională a muncii vom avea o dezbatere Uh, deci uh, la care vor fi reprezentată um, reprezentanții guvernelor din cele 185 uh, de țări, în care vom încerca să înțelegem foarte bine o înțelegere foarte concretă a provocărilor, dar și să convenim Uh, recomandări concrete și fiabile care vor duce la rezultate pozitive din punct de vedere al creșterii inclusive a durabilității. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare întrebări și observații. Mulțumim! A fost o plăcere să ascultăm intervenția dumneavoastră. Acum aș dori să dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice din partea PPE. Coordonatorul nu este prezent. Deci domnul Fisa să are cuvântul. Răfias, senora Polar. Mulțumim, doamne Polaschi, pentru aceste informații complete. Eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Aș vrea să știu ce părere aveți cu privire la acordarea statutului de economie de piață Chinei. Nu cred că China îndeplinește criteriile pentru o economie de piață nu îndeplinește standardele de mediu, standardele sociale, putem vorbi chiar de un dumping în aceste domenii. Există o serie de țări care nu recunosc acest statut. Statele Unite, Canada, Japonia, India, Mexic, printre altele. Și se vorbește despre o posibilă pierdere de 13 milioane și jumătate de locuri de muncă în Europa. Deci nu este un subiect minor, ci este un subiect important care are un impact semnificativ asupra companiilor și lucrătorilor europeni. Și aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc! Thanks a lot, David Martin, S&D. David Martin din partea S&D. Oui, merci, président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă director general adjunct, aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu respectarea convențiilor Organizației Internaționale a Muncii de către Iran. La sfârșitul lui ianuarie, la Paris a avut loc un eveniment cu totul și cu totul special. Uh, reprezentanții a șapte sindicate din Franța au tras un semnal de alarmă uh, în ce privește situația din Iran care este îngrijorătoare. Se pare că mai mulți sindicaliști iranieni uh, sunt în închisoare uh, și mie mi se pare foarte important să subliniez aici în prezența dumneavoastră faptul că trebuie să ne asigurăm că convențiile fundamentale ale țărilor membre ale Organizației Internaționale a Muncii sunt cu adevărat aplicate în uh, Republica Islamică Iran. Și că tot ce, trebuie să facem tot ce putem pentru a elibera acești sindicaliști, cu atât mai mult cu cât mâine dimineață la Comisia de Afaceri Externe va fi prezent ministrul uh, iranian de afaceri externe și doream să știu ce face OIM în acest domeniu sau intenționează să facă pentru a acționa, astfel încât dreptul uh, internațional să fie respectat. Mulțumesc, Emma. Mulțumesc foarte mult pentru prezentă, mulțumesc uh, pentru uh, subiectele pe care ni le-ați prezentat, aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu uh, ratificarea acestor convenții de bază. Dacă există norme care sunt uh, considerate echivalente, deci trebuie ca ratificarea uh, să se facă pentru a ne asigura că toate cele 185 de state membre ale OIM ratifică. În ce privește acordurile comerciale cu țările în curs de dezvoltare, considerați că Uniunea Europeană ar trebui să Uh, aplice sancțiuni în ce privește prevederile de muncă în cadrul acestor acorduri cu țările în curs de dezvoltare. Țările în curs de dezvoltare, conscățările bogate, uh, profită de poziția privilegiată pe care o au și încearcă să-și uh, protejeze producția. E o situație inextricabilă. Dezvoltarea ar trebui să ducă la îmbunătățirea condițiilor de lucru Uh, ori știm foarte greu, că e foarte greu pentru aceste țări în curs de dezvoltare să respecte aceste norme. Lipsa unui acord uh, împiedică dezvoltarea economică care nu va permite îmbunătățirea condițiilor de muncă pe viitor. Mulțumesc! Deci, mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. Vorbim foarte mult despre faptul că trebuie să ne asigurăm că comerțul sporește bunăstarea oamenilor, uh, în sensul uh, că valorile și drepturile sunt respectate. M-ar interesa să ne spuneți cum credeți că comerțul, în sens mai larg, poate să-și aducă contribuția la bunăstarea oamenilor uh, prin intermediul clauzelor privind drepturile omului pe care le include Uniunea Europeană în acordurile comerciale. Și, de asemenea, m-ar interesa și poziția dumneavoastră din punct de vedere uh, Uh, al uh, evoluției politice. Știm că sunt țări precum Egiptul care uh, a ratificat pe hârtie convențiile OIM, dar pe care nu le respectă, de fapt. Credeți că există un risc legat de pierderea credibilității atunci când o țară ratifică pe hârtie, dar nu, ține, nu, nu aplică aceste convenții? Ce considerați că e mai important? E mai important să fie semnătura pe hârtie sau uh, Mm, credeți că există riscul ca uh, credibilitatea convențiilor să uh, dispară pentru că țările pur și simplu știu că pot să semneze și să nu respecte convențiile. Mulțumesc, doamna Minar. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Uh, după cum știe, doamna Poleavski, știți că Uniunea Europeană a încheiat convenții cu uh, țările în curs de dezvoltare, dar nu toate aceste convenții au fost uh, ratificate. Corea de Sud, de exemplu, a uh, ratificat Convenția numărul 6. Conven... Uh, Parlamentul European a adoptat recent o convenție privind TISA, care stipulează faptul că toate Uh, țările trebuie, parte trebuie să uh, ratifice convențiile de bază ale OIM uh, dacă vor să încheie acordul TISA. Ce credeți că poate face Parlamentul European pentru a îmbunătăți situația? Mulțumesc. Domnul Jado, mulțumesc. Stimată doamnă, ați menționat în discursul dumneavoastră lanțul de aprovizionare sau lanțul de valoare și uh, E adevărat că dacă în anii 90 se vehicula această idee că odată războiul rece terminat uh, și uh, odată încheiate convențiile la nivel internațional uh, la sfârșitul anilor 90, liberalizarea comerțului urma ca în mod automat să genereze un liberalism politic, să aducă democrație la nivel mondial, și o adoptare a tuturor convențiilor uh, ONU, mai ales în ceea ce privește OIM. Uh, din păcate, nu așa s-a întâmplat și există foarte multe țări care practică un uh, liberalism economic, care facă liber schimb, dar Uh, care sunt conduse de regimuri autoritare și care nu uh, recunosc uh, convențiile OIM. Deci doream să știu care este poziția dumneavoastră sau părerea dumneavoastră în legătură cu agenda Uniunii Europene, a instituțiilor europene în ce privește liberul schimb și dacă credeți că Uniunea Europeană, care apără uh, foarte puternic anumite valori, în uh, negocierile comerciale dacă considerați că Uniunea Europeană apără cu suficient entuziasm și cu suficientă convingere drepturile uh, lucrătorilor. În urmă cu două săptămâni am constatat, uh, cu ocazia unei dezbateri la Parlamentul European de la Strasburg în ceea ce privește acordul TISA, am constatat că comisara europeană pentru comerț a spus că solicitarea Parlamentului European de a solicita o aplicare strictă a convențiilor OEM nu poate să facă parte din uh, marja de negociere a Comisiei Europene. Doream să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu uh, acest, uh, această afirmație. Și apoi, uh, în legătură cu ce se face la ONU sau la OCDE, pentru ca aceste norme, inclusiv normele sociale, să fie mai obligatorii Uh, în lanțul de valoare, uh, dacă considerați că toată aceste, această activitate este suficientă sau, din contră, că nu uh, are ca uh, consecință respectarea drepturilor lucrătorilor în lume. Mulțumesc, domnul Ferro. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, să vorbiți aici despre China. Eu aș vrea să ne recentrăm cu discuția pe Europa. Europa astăzi este victima unui dumping social, după părerea mea, și vorbim despre o concurență pe piața muncii. Doamnă directoare generală, o să vă vorbesc despre agricultură. Agricultura în prezent în Europa este amenințată, așa cum s-a întâmplat și în anii 70 și cred că trebuie să vorbim despre această problemă care este una foarte gravă astăzi. Vreau să mă refer la agricultură, prin urmare, care suferă de pe urma uh, distorsiunilor sociale și cred că trebuie să intervenim în ceea ce privește directiva privind lucrătorii și toate condițiile sociale ale lucrătorilor care vin din afara Uniunii Europene, fac concurența agricultorilor noștri și lucrurile devin pentru ei foarte dificile, ba chiar uh, riscante. Mulțumesc! Jude. Mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare introductivă. Eu am câteva întrebări. Ați spus că 80% dintre acordurile comerciale includ uh, convenții cheie al Organizației Internaționale a Muncii. N-am reținut exact uh, data la care v-ați referit. Există bune practici pentru implementarea acestor prevederi? Știm că UE și SUA discută acum în contextul negocierilor TTIP pentru a vedea cum pot fi implementate prevederile în domeniul dreptului muncii și așa mai departe. Deci există o perspectivă a Organizației Internaționale a Muncii în acest uh, sens am vrea să ne vorbiți și despre GSP+, dar, ca să vă dau și alte detalii, știu că UE se bazează pe expertiza OIM în ceea ce privește GSP+. Și se pare că în procesul de evaluare a încălcărilor serioase și repetate ale prevederilor drepturilor muncii se folosește o comisie de experți nu, o comisie referitoare la implementarea standardelor. Aceasta este baza care hotărăște dacă există o încălcare repetată uh, și sistemică a țărilor, a prevederilor de către țări. Ne puteți da câteva detalii cu privire la această comisie de experți Uh, ar fi o problemă să ne bazăm doar pe Comisia pentru aplicarea standardelor, pentru că știm că este foarte greu să ajungi la un acord între sindicate, angajatori și guverne la nivel uh, global în diferite țări. Astea sunt întrebările din partea mea și din punctul dumneavoastră de vedere, în general, știm că OMC-ul este într-o situație destul de serioasă după Nairobi, în trecut s-au făcut insistențe la nivelul OIM și OMC să lucreze împreună și am vrea să știm dacă OIM a hotărât să se, îndrept, să se îndepărteze de la acea agenda comercială multilaterală și să aleagă mai degrabă abordarea bilaterală sau plurilaterală. Sau există o agendă și din perspectiva multilaterală? Mulțumesc! Am și eu câteva comentarii sau câteva întrebări ca adăugare în termeni mai generali, pentru că, într-adevăr, discutăm acum despre strategia comercială pentru secolul 21 și vrem să fixăm uh, câteva puncte importante, iar opinia publică, într-adevăr, își dă seama dacă politica comercială ajută, îi ajută sau nu pe cetățeni. Deci, uh, E un element central acesta al drepturilor lucrătorilor în uh, acordurile comerciale. Cam ca și Jude Curtin Darling, uh, sunt mai multe filozofii aici, mai mult la nivelul promovării drepturilor uh, muncii sau la nivelul sancțiunilor. Cum ați definit dumneavoastră asta? Unde avem performanța cea mai bună și unde găsim calea de mijloc între cele două elemente, cu promovare și cu condiționalități, în așa fel încât, într-adevăr, să ajungem la rezultate de bun simț? În al doilea rând, un alt domeniu se referă la implementare, la implementarea acestor standarde OIM. Ați putea să numiți câteva exemple pozitive? Noi știm cu toții uh, despre acorduri de durabilitate de la Bangladesh. Sunt uh, câteva uh, premise pozitive și ce mesaj aveți uh, față de ambasadele UE în așa fel încât uh, și ele să participe la implementarea aceasta? Și o a treia întrebare tot uh, cu privire la implementare, Marice Sache a spus pe bună dreptate că există state care au semnat absolut toate convențiile OEM, dar fără a le implementa. SUA a implementat doar două, a semnat doar două din cele opt uh, elemente nucleu ale muncii. Deci, ce părere aveți despre asta? Cum evaluați evaluarea, cum, cum evaluați, mă scuzați, implementarea standardelor OIM mai ales că în multe rânduri n-a avut loc uh, ratificarea. Și, nu în ultimul rând, am avut o altă discuție strategică în cadrul căreia am constatat că astăzi ne axăm foarte mult pe mm, lanțul uh, global și că nu mai avem în vedere țările în sine. Iar la nivelul uh, lucrătorilor și drepturilor acestora, lucrurile se complică pentru că uh, la, nivelul, uh, la nivel global avem mult mai multe țări care sunt avute în vedere deodată, mai multe organizații și mai multe companii. Ați menționat posibilitatea naming and shaming, deci efectiv să-i numim uh, pe răufăcători sau pe cei care nu respectă regulile. Am discutat la un moment dat uh, dacă nu cumva am putea certifica anumite produse în așa fel încât să ne dăm seama dacă respectarea drepturilor lucrătorilor poate fi certificată la nivelul producției, să există o etichetă efectiv pentru aceste produse create și furnizate în plan global. Cu privire la preferințele comerciale, da, vom discuta despre preferințele generalizate, GSP, n-ar fi însă o posibilitate ca aici, la nivelul acestor preferințe, să avem în vedere tot acele produse și servicii care corespund standardelor OEM. Nu, sau nu oferim nimic forfetar țărilor, ci efectiv pe domenii specifice, pe servicii specifice care contribuie la această valoare adăugată în plan global. Maria Arena, pentru că s-a anunțat încă o dată. Merci, euh, monsieur le président. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru prezentare. Am o serie de observații. În raportul OIM cu privire la situația din Est. Se vorbește despre faptul că liberalizarea comercială a avut un impact uh, puternic asupra economiei și asupra locurilor de muncă. Astăzi avem acorduri de uh, liber schimb uh, cu vestul și ce putem face în acest sens pentru a inversa uh, acest efect aveți soluții care ar putea să fie implementate în aceste acorduri, astfel încât să avem uh, efecte pozitive asupra locurilor de muncă? Apoi, cum a contribuit liberalizarea comerțului la o muncă decentă în țările dezvoltate? Ați spus că am trecut de la 300 la 450 de milioane locuri de muncă în lanțul valoric și că acele 150 de milioane de locuri de muncă în plus au legătură în special cu țările emergente Ați spus că există o sărăcie salarială, dar n-ați vorbit despre efectele asupra țărilor dezvoltate. Această sărăcie salarială se manifestă în țările dezvoltate, adică există o nivelare în jos a salariilor lucrătorilor? A treia întrebare. Sunteți de părere că e normal ca în acordurile de liber schimb să există dispoziții privind uh, ocuparea forței de muncă, însă acestea să nu aibă un caracter obligatoriu? Adică, acele capitole care se referă la dezvoltarea durabilă și locurile de muncă nu includ mecanisme de rezolvare a problemelor între țările care nu ar respecta aceste locuri de muncă. În ceea ce privește corelarea dintre sărăcia salarială și, în sărăcia, și îmbogățirea minorităților. Aveți o cifră în prezent cu privire la ceea ce constatăm în prezent? Un procent al populației eh, foarte scăzut la nivel mondial care deține bogățiile lumii și restul în situația contrară. contrară. Mă întreb dacă situația asta n-a contribuit la această soluție. Credeți că ce se negociază merge în această direcție și credeți că după uh, la 20 de ani după acordul NAA am reușit să combatem sărăcia? Dacă ar fi să ne gândim la Mexic, la Mexic. Aveți cifre din perspectiva acestui acord cu Statele Unite care ne arată că, de fapt, Mexicul n-a obținut deloc ceea ce urmărea să obțină și că și în Statele Unite se constată o sărăcie salarială. So, ein Nachzügler, Herr Scholz și uh, acum domnul Scholz uh, la final. Nu, nu sunt uh, întârziat, uh, domnule președinte, doar că n-am fost înregistrat la cuvânt. Mulțumesc foarte mult pentru uh, prezentări și explicații. Am trei întrebări adiționale care poate mă gândesc că n-au apărut. Ați menționat uh, declarația comună cu Comisia și acolo migrația uh, pare să fie o provocare importantă. Aici discutăm despre legătura între comerțul internațional și uh, convențiile OIM. Acolo s-a stipulat posibilitatea de a întreprinde acțiuni comune, de a avea planuri comune de acțiune între dumneavoastră și comisie. E vorba de declarația din octombrie, dar ne uităm la realitatea acestui an și din octombrie încoace situația s-a dramatizat. Mă interesează așadar uh, pe ce se concentrează acum această cooperare între OIM și Comisia Europeană când vine vorba de posibilitatea de a oferi un loc de muncă pe salariu egal acestor oameni? E vorba de lucrători din Uniunea Europeană, lucrători care vin din alte țări, um, care pot accesa piața muncii. A doua întrebare. Inegalitățile iau amploare la nivelul venitului, la nivelul salarizării, mai ales la uh, femei. Și ar trebui să discutăm despre asta. Cum se poate, iarăși, tot ca prin cooperarea dintre uh, OEM și Comisie, să influențăm acest lucru prin politica comercială? Face oem în acest sens recomandări specifice pentru a estompa aceste dezechilibre sociale? Mă opresc deocamdată aici, chit că m-ar interesa și pe mine întrebarea dacă putem uh, face ca implementarea uh, drepturilor fundamentale OEM să fie obligatorie uh, în acordurile comerciale. Da, avem nevoie de capitole obligatorii aici care efectiv să uh, îi determine pe partenerii semnatari să îmbunătățească situația mm, din terțele state. Mulțumesc foarte mult! Doamnă Polaschi, vă dau din nou cuvântul, iată, o sumedenie de întrebări și de observații, iar la final aș dori să dau cuvântul și comisiei care să reacționeze și ea. Mulțumesc! Doamna Polaschi intervine fără microfon. I didn't know, but now I know I have... Da. Uh, Există o serie de chestiuni care se suprapun în întrebările dumneavoastră, deci o să uh, le abordez în mod diferențiat. Acum, ați pus o întrebare referitoare la migrație. OIM este extrem de activ uh, în domeniul migrației, în special în ceea ce privește migrația echitabilă. Uh, discutăm cu o serie de țări care negociază acorduri bilaterale sau uh, multilaterale pentru migrație, pentru a stabili condițiile de bază. Ne-am axat pe coridoarele principale care există înainte de fluxul major de refugiați din Siria și din țările învecinate de vara trecută. Dar există coridoare, de exemplu, între Asia de Sud și Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu. Am încercat să ajutăm țările să stabilească niște acorduri de migrație care să acorde o protecție de bază pentru migranți în procesul de recrutare, de tranzit și condițiile cu care se confruntă când ajung în țările gazdă. E foarte important datorită uh, preocupărilor legate de decență, evitarea exploatării, posibile chestiuni de trafic, dar e foarte important să există și protecție și securitate din perspectiva standardelor existente în țările gazdă. Pentru că dacă oamenii ajung acolo disperați și nimeni nu îi protejează, o să lucreze sub salariu minim, peste orele limită și asta va exercita presiunea asupra lucrătorilor din țara respectivă. Lucrăm îndeaproape cu aceste țări, ne-am axat pe principalele coridoare de migrație care există. Am lucrat cu UE, discuțiile se intensifică, Uniunea Europeană se confruntă cu un, cu un volum exploziv de, de probleme. Nici nu putem spune că este doar mai mare. Avem uh, dialog UE, Uniunea Africană, legată de migrație de pe cele două continente. Ce putem face pentru a îmbunătăți condițiile în care se desfășoară acea migrație și, de asemenea, în măsura posibilului, având în vedere nevoia de a avea resurse financiare, suntem implicați și în crearea de locuri de muncă în țările care sunt țări uh, sursă ale migrației, pe baza uh, situației politice instabile a conflictelor. Prin urmare, am fost extrem de activ, de exemplu, cu Turcia, cu Iordania și cu alte țări, încercând să creăm programe de locuri de muncă pentru a absorbi migranții și pentru a crea oportunități pentru uh, muncitor local șomer sau cu situații precare. Pentru că vă imaginați că în situațiile respective, dacă există un influx de 2 milioane de migranți, cum a fost cazul Turciei, dintre care 800 de mii, să spunem, sunt lucrători, plus copiii care lucrează și mai mult. Deci dacă creezi locuri de muncă pentru ei, dar sunt turci care rămân șomeri, se vor naște tensiuni. Am încercat să rezolvăm asta, au existat o serie de proiecte de dimensiune mică, de succes, uh, dar acum pentru proiecte la așa o mare scară avem nevoie de resurse enorme. Există nevoie de infrastructură, fie că e vorba de infrastructură pentru rutieră sau portuară, infrastructură pentru spitale, școli elementare în țările respective și uh, cu fonduri acele proiecte ar putea demara necesită o forță mare de muncă. La o conferință de angajament care a avut loc uh, săptămâna trecută în Londra, am venit cu niște idei foarte utile și directorul nostru a fost prezent și sperăm să obținem sprijin. Răspunsul ar fi, da, sunt lucruri pe care OIM le poate face și încercăm să le facem, dar mai rămân multe de făcut, în parte bune politici, uh, bună consiliere și posibilitatea de a crea oportunități practice Uh, pentru a-i determina pe oameni să rămână. Întrebarea privind la Africa de Vest. Organizația noastră generează foarte multe rapoarte. Nu știu exact cum e cel la care v-ați referit, dar întrebarea a fost dacă deschiderea comercială din Africa de Vest a avut un impact negativ asupra locurilor de muncă. Dar trebuie să răspundem într-o perspectivă mai largă, nu doar axându-ne pe acel raport cei care au studiat efectul comerțului asupra locurilor de muncă pe baza unor modele economice au în vedere structura economică în partenerii comerciali și fac proiecții, fac prevederi cu privire la cum vor evolua acestea dacă se reduc uh, barierele tarifare sau alte bariere. Se poate estima impactul. Există multe situații, în special uh, atunci când țările au aproximativ aceeași dezvoltare economică, și au relații de liberalizare a comerțului. Impactul net este pozitiv. Din păcate, însă, acele modele, până de curând, porneau de la ipoteza că nu există șomaj, că oamenii își vor schimba locurile de muncă, dar nimeni nu o să ajungă să n-aibă un scaun pe care să se așeze când se termină melodia. Ceea ce nu este adevărat, e clar. Însă când vorbim despre țări cu un nivel ridicat, avansate, există o restructurare a locurilor de muncă, ceea ce ar putea duce la creșterea productivității și ar crește standardele de viață ca efect pozitiv, dar apar și efecte negative. Și asta a fost situația cu Mexic după NAFTA. Atunci când ai de-a face cu o economie care are un sector agricol foarte mare, cu productivitate scăzută, ceea ce înseamnă că plus valoarea adusă de agricultură-economie nu este egală cu numărul oamenilor care lucrează în ea. Și aceștia părăsesc acest sector înainte să existe suficient timp pentru a crea uh, slujbele echivalente în celelalte sectoare și de aceea vorbim despre efectul negativ, care e foarte bine documentat. Economiile se adaptează până la urmă? Da, evident, lucrurile nu stagnează, dar de aici vin aceste analize și trebuie luate în serios să folosesc acele instrumente de modelare și dacă nu există ipoteza simplificatoare că există ocupare totală a forței de muncă în ambele țări și studiezi șomajul, îți dai seama care sunt efectele negative pe termen scurt și mediu. În ceea ce privește întrebarea pusă de domnul Lange, abordarea filozofică, promovarea unui respect ridicat pentru drepturile muncii, condiții de viață și impunerea de sancțiuni și unde se găsește, unde este calea de mijloc pentru a obține cele mai bune, cel mai bun nivel de performanță. Nu există nicio situație în care promovarea să nu fie o bună opțiune. Orice s-ar întâmpla, ai ceva nou de învățat, există bune politici de studiat și de adaptat și promovarea este soluția. Ce am vrut să spun este că eu n-aș folosi termenul sancțiuni, ci mai degrabă descurajare. Pentru că atunci când acordurile comerciale creează potențialul de a pierde avantajele în cazul în care părțile nu implementează în totalitate obligațiile pe care și le-au asumat, Pentru că există avantaje, dar să spunem, o parte nu își îndeplinește obligațiile, cealaltă parte, în capitolele comerciale, are dreptul să retragă avantajele ca un fel de cui proco, care a fost acordat ca un fel de cui proco pentru anumite comportamente. Și nu există nicio logică pentru a spune că același mecanism se poate uh, aplica și în cazul dreptului muncii. Dacă avem un uh, astfel de acord cu IPROCO, atunci ar trebui să avem aceleași soluții. Dacă o parte nu își îndeplinește obligațiile, dacă nu există posibilitatea de a rezolva această problemă, atunci dispozițiile privind uh, dreptul muncii s-ar regăsi uh, pe o poziție inferioară celor comerciale. Deci nu cred că putem să favorizăm unul sau alta. Factorii descurajatori sunt foarte importanți, spun eu, indiferent de structurile despre care vorbim. Aceasta este singura modalitate de a oferi stimulente pentru respectarea, dar promovarea este o parte foarte importantă. Prin urmare, trebuie să existe un echilibru. Există abordări pozitive deja. V-am dat câteva exemple programul pentru locuri de muncă mai bune, v-am vorbit despre 500.000 de lucrători, unde monitorizarea respectării uh, angajamentelor asumate se face întâi confidențial companiei și cumpărătorului și apoi publice dacă problemele nu se rezolvă sau dacă se rezolvă, ca bun exemplu. Asta dă naștere la rezultate pozitive și asta va răspunde, domnule Lange, la întrebarea cu privind arătarea cu degetul. Dacă informațiile pe care le primim sunt suficient de precise, nu se pot referi la întreg sectorul. De exemplu, puteți spune, acest sector are multe probleme, dar nu știm care companii. E foarte greu să le identifici așa de limitat. Poți avea o, o fabrică de 500 de lucrători sau de 20.000 de lucrători. Dar dacă numești fabrica respectivă, oamenii vor ști în ce măsură aceasta respectă condițiile. Informațiile trebuie să fie credibile, trebuie să fie obținute de cei care nu sunt în poziție de conflict de interese, trebuie să fie uh, de fiabile, adică cei care se ocupă de efectuarea acestor studii cunosc uh, domeniul, de aceea OIM are succes pentru că oamenii au încredere în poziția OIM. Aceștia sunt monitori angajați la nivel local, nu sunt experți internaționali pe salarii internaționale. Directorul programului, da, dar monitorii sunt um, pregătiți și angajați local. Deci asta un alt exemplu care ar putea să fie copiat în multe alte domenii. Avem multe țări în dezvoltare care vin în noi și ne spun vă rugăm veniți cu un astfel de program în fabrica noastră sau în lanțul de aprovizionare din agricultură. Dar sigur că avem nevoie de fonduri. La un moment dat uh, sistemul poate să se autosustină, cumpărătorii, producătorii văd care este plus valoarea și contribuie. În Vietnam și în Cambodgia cred că se întâmplă asta, dar e nevoie de bani de la donator la început. Ați pus o serie de întrebări, domnule Lange, cu privire la ratificarea convențiilor față de implementarea acestora. Și m-ați întrebat ce părere am despre asta. All countries should ratify the core conventions. I'm... E bine, sunt funcționar OEM și nu vă pot oferi foarte multe detalii. Vă spun doar că, fără un alt comentariu, țările noastre ar trebui să implementeze convențiile acestea, să protejeze copiii în fața muncii forțate, se respecte dreptul la negocierea colectivă, dreptul la libera asociere. Sunt drepturi fundamentale care, bineînțeles, că ar trebui ratificate. În 1998 am avut acea declarație care a creat standardele fundamentale ca fiind obligatorii pentru toate statele, indiferent de ratificare sau nu. Și a fost într-adevăr un punct de cotitură în abordarea OEM, fiindcă am spus, da, vrem să ratificați, dar indiferent ce se întâmplă, uh, prin simplu fapt că sunteți membru OIM, prin simplu fapt că sunteți parte a comunității internaționale, aveți obligația de a vă angaja în activități economice, dar și obligația de a respecta aceste drepturi fundamentale. S-a votat și toată lumea a fost de acord la nivelul celor 185 de state membre cu câteva abțineri, dar nu voturi negative până la urmă ale țărilor care știau că nu se descurcă atât de bine. Însă, 95% din aceste țări și organizații de mm, angajatori au fost de acord și a devenit standardul internațional ca aceste patru drepturi, reflectate și descrise în cele opt convenții, să fie obligatorii indiferent de nivelul de ratificare. Deci da, țările noastre ar trebui să ratifice, dar apoi obligațiile acestea trebuie respectate și ele. În ceea ce privește mm, Comisia de Supraveghere. Sunt țări care au ratificat și care trec pentru o evaluare mai frecventă și mai riguroasă în ceea ce privește conformitatea. Toate țările sunt evaluate, indiferent de nivelul ratificării, însă cele... Um, însă avem aici un ciclu de patru ani. Deci nu un ciclu anual, ci la patru ani. Așa că supravegherea nu este atât de viguroasă, pentru cei care nu au ratificat pe de-a întregul. Însă să nu uităm că, până la urmă, toată lumea este obligată să respecte aceste standarde. Implementarea este deja un alt subiect. În orice stat poți să ai legi foarte bune, care să nu fie însă respectate în mod voluntar și care nu sunt implementate de guvern, de exemplu. Deci n-ai nici respectare voluntară, dar nu există nici una obligatorie pentru că nu există sancțiuni și verificări. Din păcate, pentru standardele muncii, situația e cam la fel ca și la celelalte domenii. Puteți să porniți doar televizorul și în decursul unei săptămâni veți vedea mai mult ca sigur reportaje ale încălcării drepturilor muncii pe undeva prin lume. Asta e realitatea în care trăim am fi crezut că economia globală ne va crește standardele, e adevărat, le-a ridicat pe aici, pe acolo, fără doar și poate, iar schimbările și presiunea a fost uh, de jos în sus până la urmă, pentru a face mai bine, nu doar la nivelul uh, relațiilor și acordurilor comerciale, ci și la nivelul altor forțe, uh, însă știm până la urmă că rezultatul este că sute de mii de oameni au ieșit din sărăcie de la adoptarea obiectivelor mileniului. Majoritatea în China. Dacă am scoate China din ecuație, atunci n-am fi redus uh, uh, la jumătate uh, sărăcia globală. Deci, dacă am scoate China din ecuație, atunci uh, rezultatul ar fi fost că rezultatul ar fi cam eșuat. Asta este realitatea și cred că astfel am răspuns la mult, mai multe întrebări care mi-au fost adresate, dar la care voi reveni. Am menționat și naming and shaming. Uh, Problema cu etichetarea este cât de credibilă este eticheta, cât de uh, credibilă este monitorizarea, însă cu siguranță ar fi un proiect fezabil. Și acum uh, mă întorc la statutul economiei de piață în China. Nu pot decât să vă spun că OEM nu are o poziție despre asta. China și toate țările reprezentate în această încăpere este membra OIM, iar pe subiecte specifice care nu țin neapărat direct de mandatul nostru, nu ne asumăm absolut nicio poziție pentru că mm, n-am avea un consens până la urmă, deci de aceea nu avem nimic. Au fost întrebări și despre liderii muncii din Iran. Sistemul de supraveghere primește plângeri din când în când despre mai multe subiecte, inclusiv despre Iran. Iar recent, uh, sancțiunile economice uh, din Iran au făcut ca OIM să, acționeze, să activeze foarte greu în Iran. Nu putem întreprinde tranzacții financiare, de exemplu, sau juridice, deci nu mai putem fi acum atât de prezenți în Iran, dar sperăm că asta să se schimbe pe viitor. Și cred că am uh, parcurs acum toate întrebările despre ratificare. Dacă cooperarea este suficient de ambițioasă, dacă suntem destul de ambițioși. Uniunea Europeană, Comisia, fac lucruri importante în ceea ce privește drepturile muncii și drepturile sociale. Fie că analizăm asta din perspectiva GSP+, plus, din perspectiva acordurilor uh, comercializate. Deci, Uniunea Europeană este fruntașă în rândul celor care încearcă să obțină un progres aici. Și acestea sunt vești îmbucurătoare, că există o ierarhie până la urmă și că e, sunt mai mulți actori care depun eforturi. E foarte bine că se întâmplă asta, însă succesul eforturilor, comparativ cu dimensiunea provocării, ne arată că e nevoie de mult mai mult. Strategia comercială și tot ceea ce face comisia dumneavoastră arată implicit că sunt multe, multe alte lucruri de făcut. Strategiile de până acum, da, au generat succes și merg în direcția cea bună, dar mai sunt alte lucruri de făcut dacă vrem într-adevăr să abordăm uh, problema la nivelul lanțului de aprovizionare global, la nivelul um, actorilor privați care activează în terțele state, cu respectarea standardelor de muncă. Vorbeam despre sancțiuni versus um, uh, performanță. Va fi foarte important să urmărim ce se întâmplă cu TTIP, pentru că, așa cum ați spus, abordările sunt diferite între UE și SUA. Ca să simplific, Uniunea Europeană mi se pare că vine cu ambiții mai mari comparativ cu SUA în ceea ce privește crearea unor elemente de descurajare. Rezultatul ar putea fi o situație de win-win pentru ambele părți, Riscul este însă să fie um, și un rezultat care uh, să fie prost pentru ambele părți semnatare, cu multe obligații, dar niciun fel de implementare. Deci uh, totul ține de cum merg negocierilor și negocierile și cel mai bine ar fi să existe drept rezultat un standard global în adevăratul sens al cuvântului, recunoscut ca atare și înspre care să convergă mai multe state. Dar acum uh, se negociază și rămâne de văzut. Cu privire la dumpingul social, care a fost menționat mai ales în ceea ce privește agricultura și condițiile sociale pentru lucrătorii în agricultură, într-un fel ne întoarcem la ceea ce spuneam uh, despre NAFTA și Mexic, adică ce se întâmplă în momentul în care, printr-un acord comercial, apare o deschidere și există standarde diferite de trai, niveluri diferite de productivitate și de capacități între cele două state semnatare. Rezultatele... s-ar putea să apară niște efecte nedorite. S-ar putea să existe convergență în amonte, pentru că cei care merg înspre standardele mai înalte, prelate de la Europa, pot beneficia și vor putea ține cont și de cererea agregată din relațiile economice, dar acest lucru nu este garantat până la urmă. Deci convergența în amonte nu este garantată, iar acest fapt trebuie avut în vedere. E vorba aici și de asistența pentru dezvoltare. Sunt uh, elemente sau rezultate care pot fi obținute mai ușor printr-o cooperare și nu printr-un acord. Uh, nu vrem însă ca acordurile comerciale să încurajeze sau să capaciteze o convergență în jos. Dar riscul acesta e adevărat, e real. La început uh, spun, vă spuneam că avem globalizarea multifacetată care se confruntă acum cu aceste realități foarte diferite. și mi se pare că a fost mai degrabă o convergență înspre mijloc. China, de exemplu, a crescut salariul minim cam cu 400% în ultimii 10 ani. Nici o altă țară din istorie n-a reușit asta pentru atât de mulți oameni. Este totuși remarcabil, deci convergența a fost în sus. Dar uh, am văzut și o convergență în jos în ceea ce privește salariile, totodată. Bineînțeles că da, la nivelul economiilor mari, este o realitate, avem informațiile în față. Putem spune că e din cauza integrării economice globale? Putem să spunem că e dintr-o serie de motive, cu tehnologie și multe altele, dar bineînțeles că integrarea economiei globale are și ea un rol de jucat. Așa că, iarăși, revenim la negocieri și la structurarea politicii. Dacă vrem să evităm uh, o cursă înspre, cal, înspre mijloc, trebuie să vedem exact uh, ce se întâmplă cu standardele care au fost uh, elaborate preț de generații la rând în țările cu venit ridicat? A fost o întrebare specifică despre preferințele generalizate și dacă să se bazeze strict pe aplicarea standardelor. În opinia mea, fie că e vorba de GSP Plus sau de uh, implementarea acordurilor de liber schimb, Trebuie să se respecte convențiile OEM. Avem o uh, convenție, o, o comisie uh, importantă de experți care reunește experți din lumea întreagă, de la niveluri diferite, care, au, uh, care împreună verifică cum se aplică convențiile, dacă un stat membru respectă normele în vigoare, dacă se îndreaptă în direcția potrivită sau nu. Totul este bine redactat în termeni lingvistici, în termeni juridici, mă scuzați. Dacă se spune the committee welcomes, lucrurile merg bine, dacă spune enthusiastically welcomes, lucrurile merg extraordinar de bine. Sunt câteva nuanțe care trebuie cunoscute, dar Problema este că la OEM există un know-how extraordinar la această comisie care trebuie exploatat ca atare. Deocamdată nu e cazul. Ce se întâmplă cu această transformare, acest, această tranziție de la relațiile multilaterale la relațiile bilaterale? Um, deocamdată nu mă pot exprima pe acest subiect, însă noi avem tendința de a spune că sistemele multilaterale, care oferă beneficii tuturor statelor, au mai puține efecte potențiale negative decât uh, acele acorduri care au drept rezultat nu crearea de relații, de comercial, uh, relații comerciale, ci îngreunarea acestora. Domnule președinte, sper că am răspuns uh, tuturor întrebărilor. Perfect, mulțumim foarte mult. Dau acum cuvântul comisiei. doamna Tuninga, șefă de unitate în ceea ce privește comerțul și durabilitatea de la DigiTrade, o nouă șefă de unitate. Felicitări pentru numire. Uh, thank you very much and thank you, Mr. Chair, for um, inviting us to this. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați, ne um, -ați invitat la această dezbatere interesantă și mulțumesc că v-ați stabilit să pronunțați corect numele. Da, sunt nouă. Am fost uh, numită pe 1 ianuarie și aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră pe acest subiect important. Din păcate, într-o oră și jumătate am o călătorie uh, importantă. Nu voi fi mâine la dezbatere, pentru că și, mm, știu că multe dintre subiectele menționate astăzi vor apărea și mâine. Mulțumesc doamnei Polaschi. Nu pot decât să subliniez că da, cooperăm foarte bine cu OEM, avem contacte săptămânale, mulțumim foarte mult pentru această cooperare. Multe lucruri pe care le facem sunt posibile tocmai mulțumită acestei bune cooperări cu OEM, Multe dintre subiectele menționate aici se referă la acordurile comerciale. și în cadrul acestei săptămâni uh, vor fi dezbătute multe dintre aceste subiecte. Profit uh, pentru a spune că normele de muncă sunt uh, obligatorii și avem un mecanism de soluționare a litigiilor, unul diferit, dar îl avem și sunt de acord cu evaluarea dumneavoastră, doamnă Polaschi, când spuneți că acordurile SUA sunt mai puțin ambițioase. Iar normele și prevederile ambițioase UE vin în contrast uh, aici și cu un model alternativ pentru soluționarea litigiilor. Ați menționat sistemul GSP Plus de preferințe generalizate. Mâine chiar va avea loc o dezbatere despre asta. Noua strategie comercială. Da, sunt de acord că ne va oferi mai multe oportunități de a merge mai departe, mai ales în ceea ce privește munca decentă. Toate aceste subiecte sunt menționate acolo. În ceea ce privește mm, lanțul responsabil de aprovizionare, de aceea călătoresc acum, pentru că mâine voi discuta cu mai multe state membre exact despre acest subiect. Deci și statele membre acordă importanța acestui subiect, nu doar Comisia și Parlamentul. Acest lucru ocupă un loc important în toate strategiile și acordurile comerciale și ne bucură foarte tare că la nivel global, lanțul de aprovizionare va face obiectul următoarei conferințe internaționale cu privire la muncă. Includem aici investiția în comerț și multe alte domenii politice și folosim instrumentele de politică comercială pentru a ne angaja într-un dialog cu partenerii noștri în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, nu doar la capitolele uh, din acorduri uh, uh menționat expres în acest sens. Ați menționat, de exemplu, contactul cu Bangladeshul, uh, unde discutăm direct cu partenerii privați. Asta arată că există apetit pentru a face mai mult, dar ca și OEM noi știm cu cât efort până la urmă. Practic trebuie să ai de partener un terț stat uh, deschis, fiindcă procesul este extrem de laborios Trebuie lucrat cu guvernele, cu sectorul privat, în cazul Bangladeshului și împreună cu SUA și cu Canada. Este o activitate extrem de intensă și muncim din greu. Nu știu dacă parul este doar pe jumătate plin sau un pic mai mult, oricum mi se pare că efortul merită. Altminte, n-am fi obținut chiar nimic. Și după cum bine știți, pentru noi este foarte important să Facem o muncă internațională și OCD activează pe lanțul responsabil de aprovizionare. Ați menționat și sprijinul OEM oferit aici. Respectarea standardelor uh, fundamentale de muncă este un element extrem de important. Și în concluzie, avem foarte multe inițiative, iar prioritatea noastră este să ne asigurăm că obținem rezultate concrete la potențialul maxim. Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră, cu OCD și cu partenerul și toate părțile interesate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am o întrebare către dumneavoastră, doamnă Tuininga. mai ales în sectorul textilelor și eh, avem eh, mult de lucru și e un zvon cum că Comisia pregătește o nouă inițiativă. Zvonul circulă de multă vreme în această instituție. Au fost câteva grupuri de lucru care au dezbătut problema. Va exista această inițiativă cu privire la textile și va fi legată într-un fel sau altul de activitatea O.E.M. Mă tem că puneți o întrebare prea grea pentru mine. Uh, DG, uh, DG-ul care s-a ocupat de această inițiativă privind textilele, Garment Initiative, e altă direcție generală. În orice caz, la noi există un uh, studiu de care se ocupă DG DEFCO și la comisie există un proces de reflexie, există întrebări, de asemenea și statele membre, unele state membre și-au exprimat interesul. Deocamdată nu e vorba decât de un proces de reflexie. Uh, suntem în faza preliminară, trebuie să vedem cum se îmbină lucrurile, așa cum spunea DigiTrade, uh, se ocupă mai ales de um, deci, cooperarea cu OCDE, cu OIM. E foarte important uh, să ne asigurăm că activitatea noastră aduce o valoare adăugată, dar în orice caz mi-e greu să vă dau un răspuns ferm acum din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult. O ultimă întrebare pentru doamna Polaschi există abordări atât de diferite pentru a uh, pune, pentru a consolida drepturile lucrătorilor în diverse țări și în Europeană uh, se ocupă de acest subiect și companiile multinaționale. Cum putem să co- coordonăm aceste inițiative și aceste abordări diferite? a spus degetul pe rană. Problema de coordonare e foarte gravă. După cum știți că între guverne, între state membre, bineînțeles că multe țări și uh, multe țări, coordonarea poate fi uh, dificilă, ne consumă timp. Uh, pe șleau fiind spus, uh, problema este competiția, concurența pentru vizibilitate între companii, dar în pofida acestor probleme, uh, provocările și oportunitățile sunt atât de imense pentru a îmbunătăți condițiile de lucru la nivel mondial, că până la urmă, um, vorbesc acum din experiență, nu putem decât să salutăm aceste inițiative noi. Sigur că nu toate vor fi de succes, dar până la urmă e foarte util um, să ai energia și entuziasmul, așa cum spunea doamna Tuninga, uh, să uh, Mm, ajungi la un rezultat concret. Avem nevoie de aceste inițiative, dar bineînțeles că trebuie să există mai, bine, mai bună coordonare. Sigur, e nevoie și de ceva mai multă modestie între organizațiile care coordonează um, aceste inițiative și trebuie mm, din când în când să vedem care sunt inițiativele, care sunt proiectele care duc la rezultate și care nu. Pentru că nu avem uh, Uh, resursele necesare, nu avem uh, capacitatea să le ducem la bun sfârșit pe toate și ar trebui să ne gândim și la acest aspect. Apoi, cred că ar trebui să mai existe, și cred că sunteți conștienți de acest lucru la comisia dumneavoastră, de o uh, rețea uh, de legislație internațională, o rețea uh, astfel încât Uh, să nu. Uh, deci nu ai neapărat uh, o plasă care să acopere întregul glob, dar să ai anumite puncte de cooperare care să încurajeze cooperarea și care să influențeze guvernele prin intermediul declarațiilor de la OCDE și de la OIM să respecte drepturile. Deci aceste, aceste activități reciproce uh, nu fac uh, decât să aibă un uh, rezultat pozitiv. Uh, printr-un acord de liber schimb, de exemplu, există oportunități reale de TIP-ul, de exemplu, mm, pot avea o gândire creativă și prin această rețea sau această plasă la nivel internațional poți avea temelia care face ca munca de după să fie mai lesne pentru că ai uh, instrumentele și procesele la dispoziție. Deci, încă o dată, e vorba de un proces îndelungat. Uh, în această um, încercare de a ne acordona cu OCD-ul uh, am foarte multe experiențe negative, deci cred că ar fi foarte greu să spunem că dacă avem eforturi multe um, nu, și că aceste eforturi nu duc neapărat la ceva pozitiv. Mulțumesc! Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt. Mulțumesc foarte mult. A fost o enormă plăcere să vă avem în rândul nostru. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zu Punkt 6 der Tagesordnung. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba de situația negocierilor în curs din cadrul trilogului. Două triloguri avem deocamdată în curs. Unul e vorba de uh, legea, uh, de regulamentul uh, împotriva torturii. Doamna Șarche este raportor. Se pare că în acest domeniu se uh, configurează, uh, se profilează uh, o confruntare între Parlament uh, și Consiliu. Există acum uh, reuniunile tehnice și în 16 martie va avea loc următorul uh, trilog, în 16 martie, spune președintele, ca, iar uh, uh, perspectivele sunt pozitive, ca să spunem așa al doilea proces legislativ în curs de trilog tinereurile uh, de conflict se pare că uh, se pare că acest trilog se apropie de uh, final. În 1 februarie am avut un trilog la Strasburg Domnul Van der Berg s-a ocupat din partea, uh, din partea Consiliului, deci din partea președinției olandeze. Chiar doamna comisar, din partea Comisiei, a participat la acest trilog și a uh, făcut câteva propuneri de compromis. Ambianța a fost pozitivă, am constatat că există dorința de cooperare, dar în mai multe domenii pozițiile rămân diferite, mai ales în ceea ce privește problema obligativității. Uh, în acest domeniu nu avem teme, nu avem uh, o dată concretă, o, dată, o viitoare dată uh, stabilită pentru că dacă la Consiliu nu există mandat, nu are sens să mai uh, organizăm încă un trilog. Și acum mingea se află pe terenul uh, Consiliului pentru a continua negocierile. Și acum dau cuvântul uh, domnului raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu cred că trebuie să mai adaug ceva la prezentarea pe care ați făcut-o. Într-adevăr, lucrurile sunt cum sunt, ce poate interveni în acest domeniu, uh, e doar poziția Consiliului, așa cum ați spus, mingea se află pe terenul Consiliului, Consiliul trebuie să intre în joc, acum să joace. Bineînțeles că va trebui să avem uh, o coordonare la nivel intern, dar uh, încă nu ne aflăm în acea fază, așteptăm acum poziția Consiliului. Așa stau lucrurile deocamdată. Ne-am respectat mandatul pe care ni l-a conferit plenara, așa cum ați spus, și diferența între poziția Consiliului, deci a statelor membre și a Parlamentului este foarte mare, deci haideți să așteptăm să vedem care va fi următoarea mutare a Consiliului înainte să ne întâlnim și să Uh, vedem care sunt diferențele noastre uh, de opinie la nivel intern, pentru că știm foarte bine că uh, grupurile politice nu văd la fel situația în același mod și că obiectivele sunt puțin diferite între noi. Dar deocamdată e prematur. Trebuie să așteptăm, deci, următoarea mutare din partea Consiliului și după aceea vom hotărâ ce facem. Mulțumesc, domnule Winkler. De fapt, Așa cum spuneam, mingea se află pe terenul Consiliului. Președinte de comisie, am avut ocazia să particip la uh, Consiliul Informal uh, de la Amsterdam uh, și în timpul prânzului de acolo am aflat, am spus în mod oficial că Consiliul acum trebuie să facă o mutare, următoarea mișcare, și, într-adevăr, uh, președinția olandeză trebuie să uh, hotărască. După aceea vom uh, trece la negocieri din nou. Din partea președinției olandeze am simțit, am simțit că există un interes să se ajungă la o concluzie, ceea ce este bine pentru noi. E bine că olandezii par să fie motivați la Consiliu să facă progrese. Știți cu toții că președinția olandeză a pus uh, deci pe lista priorităților sale această listă a uh, lanțurilor de valoare mai echitabile și uh, a organizat chiar o conferință. Sigur că guvernele noastre ne impulsionează să luăm măsuri și noi să încercăm să trecem în continuare la negocieri. Mulțumesc, încheiem atunci deci punctul 6, facem o pauză până la ora 17 și după aceea urmează ședința cu ușile închise. Vă rog.